fost cea care a trimis un război, un, o navă de război în uh, Gibraltar. Nu mi pare un punct. Domnul președinte, nu mi se pare că e o chestiune de pe ordinea de zi, conform regulamentului deci trecem la voturi. Referitor la propunerea de rezoluție comună a PP-ului socialiștilor ALDE, GUE și a verzilor și a Comisiei AFCO alianatul 6, amendamentul Ce Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Il voto è chiuso. Votul s-a închis. Amendamentul este răspuns. Amendament respins. Textul original. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Il voto è chiuso. Votul s-a închis. Textul se aprobă. Trecem acum la aliniatul 7, textul original. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Aliniatul 9, amendamentul 3. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Textul original, două părți. Prima parte, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. A doua parte, apel nominal. S-a deschis votul. Vot e chiuso. Votul s-a închis. Textul se adoptă. Alineatul 11, textul original, două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Cea doua parte, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. votul chiuso. S-a închis votul. Textul se adoptă. Alineatul 11, amendamentul 13, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Il voto è chiuso. S-a închis votul. Textul este respins. Amendamentul 14, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Votul s-a închis. Textul este respins. Aliniatul 12, amendamentul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 13, amendamentul 16, vot cu apel nominal. S-a închis votul. Textul este respins. Amendamentul 17, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. închis votul. Respins. Alineatul 17, text original, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea a doua parte, cu apel nominal, s-a deschis votul. Il voto è chiuso. S-a închis votul. Textul se adoptă. Alineatul 18, amendamentul 8, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Să închizi votul. Textul se respinge. Amendamentul 12. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Respins. Trecem la textul original. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. închis. Se adoptă. Aliatul 20, amendamentul 20. Vot cu apel luminat s-a deschis. Votul. Votul e chius. Închis. Textul este respins. Amendamentul 11 cu apel luminat s-a deschis votul. Votul e chiuso. S-a închis. Textul este respins. 10. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Textul este respins. Aliniatul 9. Amendamentul 9. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis? Respins. Textul original, alineatul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 24, text original, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 25, text original, două părți, prima parte pentru, prima coapă nominal, s-a deschis votul. închis. Se adoptă. Cea doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Anetul 27, text original cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis? Se adoptă. Anetul 28, text original, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis? Textul se adoptă. Anetul 31, text original, două părți, prima parte pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. A doua parte cu apel nominal s-a deschis votul. Il voto è... S-a închis votul. Textul se adoptă. Anetul 32, textul original, două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aneatul 35, amendul 15 cu apel nominal. S-a închis votul. S-a respinge. Amendul 19 cu apel nominal. S-a deschis votul. închis. Textul se respinge. Considerentul B, text original, prima parte pentru, împotrivă, abține, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul 1, text original, prima parte, cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Textul se adoptă a treia parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul M, text original, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul N. Amendamentul 1 și 5. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Textul este respins. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins.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 S-a închis votul. Respins. Votăm acum rezoluția. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Ați votat cu toții? Votul s-a închis. Propunerea de rezoluție comună este aprobată. 516 voturi pentru. o și de voturi împotrivă și 50 de abțineri.